locuri de muncă uh, durabile, noi locuri de muncă, toate acestea sunt importante pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnului comisar Ren pentru participarea la discuția noastră, mulțumesc și pentru participarea deputaților. Astfel încheiem acest punct de pe ordinea de zi și următorul punct acum este declarația Consiliului și a Comisiei, apel pentru soluții concrete de combatere a fraudei și a evaziunii fiscale. Primul vorbitor în numele Consiliului este acum domnul Nicolae Vamen. Mr. President, Stimate domnule președinte, dragi deputați, dragi comisari, în numele președinției daneze aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru importanța pe care o acordă subiectului combaterea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale. Consiliul este de părere că acest subiect este o parte esențială a politicii fiscale și că cooperarea fiscală este o prioritate pentru președinție. Acesta este cu atât mai mult de actualitate în contextul actual economic și uh, în momentul în care este nevoie ca toate statele membre să-și asigure o consolidare fiscală ambițioasă. Consiliul a luat deja câteva inițiative pentru a adresa această problemă în ultimii ani. În 2006 și în 2007 Consiliul și-a adoptat uh, concluzii care să încerce stabilirea unei strategii antifraudă la nivel comunitar, mai ales în domeniul fraudei de TVA. De atunci, Consiliul a adoptat o serie de acte legislative, cum ar fi îmbunătățirea regulamentului pe tema cooperării administrative între statele membre în domeniul TVA, dar și o serie de modificări la directiva TVA-ului care au încercat combaterea evaziunii fiscale și a fraudei. De asemenea, s-a încercat un schimb de informații mai rapid între statele membre, crearea de condiții pentru reducerile de TVA pe importuri sau acordurile în ceea ce privește facturarea. În domeniul taxării directe, impozitării directe, în februarie 2011 Consiliul a adoptat directiva pe tema cooperării administrative în domeniul fiscal, care dorește îmbunătățirea instrumentelor de asistență reciprocă și de evaluare a impozitării directe între statele membre. Această directivă oferă, pe lângă altele, și posibilități mai bune de schimburi de informații la cerere și introduce prevederi pe tema schimburilor automate de informații. În plus, în 2003, Consiliul a adoptat directiva pe tema impozitării veniturilor și uh, economiilor în forma unor uh, plăți de dobânzi, pe dobânzi. De asemenea, în martie 2010, Consiliul a adoptat o altă directivă pe tema asistenței reciproce, legate de asemenea de impozite, de uh, taxe și alte măsuri în ceea ce privește colectarea impozitelor. Consider că aceste inițiative demonstrează că Consiliul este angajat să combată frauda fiscală și evaziunea fiscală acestea fiind zise, este clar că se poate face mai mult și că ar trebui să se facă mai mult în domeniu. La ultima sa reuniune din martie, Consiliul European a subliniat importanța consolidării fiscale și a creșterii. În acest context, a cerut Consiliului și Comisiei să, evolu- să elaboreze măsuri concrete pentru îmbunătățirea combaterii evaziunii și fraudei fiscale și să revină cu un raport în iunie acestui an. Președinția daneză acordă o importanță deosebită a acestui subiect, iar activitatea este în momentul de față în curs de desfășurare și așteptăm să se respecte calendarul și să putem raporta Parlamentul, uh, mă scuzați, Consiliului în iunie anul acesta. Este evident că în momentul de față nu vă pot da detalii a ceea ce așteptăm să conțină acest raport, dar pot să vă dau câteva idei despre activitatea care este în curs de desfășurare acum la Consiliu. În primul rând, președinția daneză încearcă să avanseze cu directiva pe impozitarea economiilor. Acest dosar va fi discutat la, de către ministrii Ecofin în mai sau iunie, poate chiar pe 15 mai. La această reuniune, președinția daneză va propune să se adopte un mandat pentru a permite Comisiei să deschidă negocierile cu Elveția și cu alte state din uh, Europa Occidentală care nu sunt membre în UE pe tema generării unui acord uh, pe tema eh, taxării impunerii economiilor. Astfel, acest acord ar putea, cu țări terțe, ar putea să fie revizuit în paralel cu uh, directiva UE în același domeniu. Obiectivul general este să se asigure o impozitare mai eficientă uh, pe uh, bunuri și pe valori transfrontaliere, iar președinția speră să facă progrese la acest dosar dificil, care este foarte important pentru combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale. De asemenea, în ceea ce privește accizele, cooperarea administrativă și directiva în domeniu va fi adoptată la următoarea reuniune ECOFIN. Acesta este o îmbunătățire majoră a instrumentelor pe care le au la dispoziție statele membre pentru combaterea fraudei și evaziunii în ceea ce privește accizele. În ceea ce privește TVA-ul, Consiliul va analiza îndeaproape comunicarea Comisiei pe tema viitorului TVA-ului, care propune noi căi de a combate frauda TVA. Concluziile detaliate ale Consiliului vor fi uh, probabil oferite la sfârșitul președinției daneze. Pe lângă aceste inițiative în domeniul legislativ, Consiliul continuă și coordonarea în domeniul politicilor fiscale. Grupul pe tema codului de conduită al Consiliului, care coordonează eforturile statelor membre în combaterea uh, concurenței fiscale neloiale, uh, în ceea ce privește întreprindere, a început un nou program în care se încearcă promovarea acestor principii și în țările terție. Doamnelor și domnilor, vom colabora cu dumneavoastră și cu Comisia și vrem să ne asigurăm că toate aceste bătălii vor fi unele de succes împotriva, împotriva fraudei fiscale și a evaziunii fiscale. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, domnule ministru. Și acum, uh, în numele Comisiei, dau cuvântul domnului Șemeta. Uh, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, domnule ministru, în această perioadă dificilă trebuie să creăm garanții ca impozitele să fie colectate eficient nu uh, trebuie ca cetățenii să suporte povara unor impozite crescute dacă noi nu facem tot ce stă în putere pentru ca um, aceste uh, venituri chiar uh, să ajungă în mâinile statului. Consiliul European a cerut ca în acest domeniu să existe o îmbunătățire a activitate. La uh, G8 în septembrie anul trecut deja s-a vorbit despre o strategie pentru combaterea uh, fraudei fiscale și evaziunii fiscale. Șefii de state și de guvern uh, au insistat asupra acestei idei și de asemenea dezbaterea dumneavoastră de astăzi va conferi acestei activități un impuls. Eu vreau să aud care sunt punctele dumneavoastră de vedere și preocupările dumneavoastră. Pentru a configurăm o mai bună strategie pe plan european, cred că trebuie să avem următoarele abordări. În primul rând, statele membre trebuie să utilizeze instrumentarul de care dispun. De pildă, Eurofisc poate să um, ajute la combaterea fraudei fiscale, să contribuie la un schimb de informații și de asemenea să ofere oportunități privind analizele de risc. Comisia va susține activitatea Eurofisc și uh, programul uh, în domeniul fiscal. În ce privește impozitarea directă, statele membre trebuie să uh, folosească mecanismele uh, de care dispun și, în al doilea rând, Trebuie să existe un uh, progres la nivelul Consiliului în legătură cu propunerile făcute pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru că din acest punct de vedere s-a acționat prea lent. Trebuie să găsim o cale de ieșire din impasul în care ne-am aflat uh, prea multă vreme în ce privește revizuirea privind directiva legată de economiile populației. Trebuie să existe un schimb de informații, pentru că acesta este un standard global, iar în ce privește secretul bancar, eu cred că Uniunea Europeană trebuie să-și elaboreze propriile mecanisme. Primul pas pentru Consiliu trebuie să fie să acorde Comisiei mandatul să negocieze cu partenerii noștri, inclusiv cu statele vecine și în mod special cu Elveția. Acest punct de vedere în al doilea rând trebuie să dezvoltăm, să lansăm noi idei. Ce se poate face? De pildă, să avem o abordare comună în activitatea de control și investigații uh, și uh, pe plan transfrontalier și între diversele agenții, cele vamale, cele fiscale. De asemenea, trebuie să existe un mecanism de reacție rapidă pentru ca statele membre să poată să uh, acționeze rapid în ce privește caruselul TVA-ului și fraudelor legate de TVA. În proiectul Comisiei pentru 2012 cred că uh, trebuie să uh, existe din acest punct de vedere o activitate susținută trebuie să creăm garanții uh, pentru ca noi să ne putem opera împotriva jurisdicțiilor care se dovedesc a fi necooperante. În paralel, bazându-ne pe rezultatele eh, legate de eh, consultările publice, eu cred că trebuie să adoptăm măsuri efective eh, pentru planificare, inclusiv în ce privește colectarea impozitelor. Stimați eurodeputați, înainte de a încheia, dați-mi voie să spun că sunt conștient de faptul că îmbunătățile nu trebuie efectuate doar în ce privește legislația fiscală Comisia în uh, iunie anul trecut a elaborat o strategie antifraudă, inclusiv în ce privește traficul de, cu, cu țigări sau um, cu alte articole, pentru că cei care nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale nu vor mai putea beneficia de subsidii pe plan european. Comisarul Barnier este de asemenea foarte activ în promovarea transparenței în ce privește uh, Uh, activitatea companiilor și din acest punct de vedere în stimularea unor registre ale activității companiilor uh, care să fie transfrontaliere. Deci lupta noastră trebuie să fie hotărâtă împotriva fraudei fiscale și uh, mă bucur că vom avea o dezbatere constructivă cu dumneavoastră. Președintele, mulțumesc foarte mult. Iar acum voi da cuvântul reprezentanților grupurilor politice de a interveni. Domnul uh, Saba uh, că, uh, din partea grupului PPE, va vorbi primul. Mulțumesc. La ultimul Consiliu European s-a repetat necesitatea de a îmbunătăți sistemul fiscal cu sporirea efic- eficienței sale și uh, combătând evaziunea și frauda fiscală. Spania va prezenta o lege în acest sens ideile uh, prezentate la Consiliu uh, și prin această rezoluție, de asemenea, constituie priorități ale politicii economice spaniole și n-am nicio îndoială că și uh, e valabil asta și pentru restul Europei. Prin ele se va genera securitate juridică, siguranță juridică și se va reduce economia uh, la negru și se va re, uh, reduce numărul de persoane care nu își respectă obligațiile fiscale. Uh, Uh, lucru care fără îndoială va ajuta la crearea unei Europe mai drepte. În plus, e uh, bine să ținem cont de uh, principiul de a încerca să eliminăm și, sau să reducem cel puțin decalajul între cei care își respectă obligațiile fiscale și cei care nu și le respectă și de asemenea să ne gândim și la recomandările OCD. Astfel, atât rezoluția noastră cât și planul spaniol de luptă împotriva fraudei fiscale își doresc să lupte economiei subterane, să ducă la mai multă transparență și coordonare europeană, să permită la reducerea deficitului, ceea ce este foarte necesar în ziua de azi, și să nu afecteze oportunitățile de creștere, ci din potrivă să creeze un sistem mai eficient, mai echitabil, care să impulsioneze aceste oportunități. Deciziile despre care vorbim vor avea un impact foarte pozitiv în finanțele publice și insist că vor ajuta în mod semnificativ la reducerea deficitului, astfel încât vor ajuta și la uh, reducerea creșterii. Uh, și pentru că vorbim de creștere, doresc să profit de ocazie pentru a repeta că pentru a ajunge la mult dorita creștere trebuie să uh, continuăm internaționalizarea economiei noastre și internaționalizarea întreprinderilor noastre, după cum a declarat Consiliul de mai multe ori. Însă pentru aceasta este necesar să garantăm securitatea, siguranța juridică a uh, investițiilor noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Are you ready to answer for a sunteți gata să răspundeți la un cartonaș albastru? Da? Mulțumesc, domnule președinte, uh, spune doamna Munist. Uh, domnule Salva, dumneavoastră de multe ori vorbiți despre proiectele Guvernului Spaniei în legătură cu evaziunea fiscală. Bănuiesc că vă gândiți și la proiectele uh, Guvernului Spaniei în ce privește amnistia fiscală pentru cei care au comis fraude. Uh, puteți oare să ne explicați în ce constă amnistia fiscală și cum se va reglementa situația celor care au fraudat în detrimentul celor care își plătesc taxele? Mulțumesc! Răspuns. În primul, în primul rând, doamnă Muniz, guvernul spaniol nu a adoptat niciun fel de amnistie fiscală, pentru că, după cum știți, acest concept nu este inclus în Constituția spaniolă. E adevărat că guvernul spaniol a propus o reglementare, după cum au făcut și alte țări, de exemplu Belgia sau Germania sau alte guverne din trecut, din Spania, socialiste, uh, acum câțiva ani. Vă mulțumesc! Köszönöm szépen! A szocialista képviselő... Mulțumesc în numele grupului socialiștilor și democraților are cuvântul doamna Ferreira. Da, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Consolidarea bugetară înseamnă un efort foarte mare pentru unii cetățeni europeni. Dar, din păcate, această sarcină grea este împărțită pe din ce în ce mai puțini umeri și consumatorii sunt cei care plătesc prețul cel mai uh, scump pe de altă parte, se practică frauda și evaziunea fiscală și socialiștii au încercat să introducă, să facă un studiu pentru a vedea cam la cât se ridică aceasta. Și rezultatul a fost cam de un miliard de euro, mai mult decât uh, produc, decât uh, cheltuie, mă scuzați, statele europene în total pentru sănătate. Dacă o cincime din acestea s-ar folosi pentru investiții atunci uh, am avea o creștere a investițiilor cu 3,5 la 3,5% de la 2,7, 3,5 din PIB. E vorba de, de cifre extrem de mari, de importante, iar Parlamentul European și-a formulat uh, până acum uh, de multe ori cerințele sale față de Comisie și de Consiliu. Vă rog de aceea să vă accelerați măsurile dumneavoastră de combatere a evaziunii și a fraudei fiscale măsurile concrete din perspectiva colaborării fiscale în cadrul Uniunii Europene, dar și cu țări terțe, cum ar fi cu Elveția, sunt esențiale. Trebuie să existe o colaborare nu neapărat bilaterală, ci să existe o strategie, pentru că aceasta va duce la o armonizare, la contabilitate și la raportarea despre uh, contabilitatea întreprinderilor. Aceasta ar însemna că avem un element foarte important de combatere a fraudei și a evaziunii fiscale și a paradisurilor fiscale. Europa nu este un partener uh, second-hand, ci un partener pe scena mondială și are obligații în cadrul G20 în care trebuie să se implice și, și uh, pentru combaterea fraudei și evaziunii fiscale. Altfel ne vom pierde credibilitatea în fața cetățenilor și închei acum. Vreau doar să cer comisiei să combată evaziunea fiscală cât mai eficient. Mulțumesc! Mulțumesc! Chiar acum numele liberalilor are cuvântul doamna Bilbao. Gracias, președinte. Un minut și jumătate. Intervengo para mostrar mi acuerdo con... Mulțumesc. Uh, vreau să spun că sunt de acord cu rezoluția și măsurile propuse în ea. A combate frauda și evaziunea fiscală e o problemă de eficiență instituțională și de justiție, de dreptate socială. În primul rând, pentru că descurajează uh, pe cei care fraudează și apoi pentru că ameliorează situația finanțelor publice și apoi pentru că consolidează valorile de solidaritate și dreptate socială pe care se bazează trăirea noastră în comun. Uh, de asemenea, sunt de acord că armonizarea fiscală, coordonarea tuturor Uh, uh, instituțiilor europene și uh, întreprinderile europene și schimbul de date între întreprinderile europene e absolut necesar pentru combaterea fraudei. Și Eh, sper că aici să fie toți pe picior de egalitate, pentru că în regiunea mea, țara Baștilor, autonomă, eh, din punct de vedere fiscal, s-au aplicat sancțiuni pentru că țara Baștilor a aplicat eh, norme similare altor state europene care nu au primit niciun reproș pe plan european. Sigur, e necesar să ameliorăm controlul economiei subterane și să eliminăm această practică, ce este încă o formă sistematică de uh, evaziune fiscală, de fraudarea fiscului și de a favoriza competența neloială. Uh, dar uh, în această rezoluție lipsesc, din păcate, o denunțare a acestui fenomen și măsuri concrete pentru a-l distruge. Și trebuie să, în final vreau să spun că trebuie să promovăm valorile cetățenești și să ne ocupăm la nivel european de combaterea corupției și asta ne va aduce mai mult prestigiu uh, nouă cel care gestionăm uh, lucrul public. Egy percben Gigold úr a zöldek nevében. Ja, sehr verehrte Kollegen, ähm, die... Stimați colegi, situația finanțelor publice și a economiei din Europa nu lasă uh, spațiu pentru basme privind uh, fiscalitatea. Uh, pentru că în ce privește propunerile legate de eh, impozitare, ă, trebuie să ne întrebăm de ce anumite state se opun cooperării pe plan ă, fiscal. Ele însă le devin în felul acesta niște oaze pentru evaziunea fiscală, deși în tratat există ă, o prevedere legată de unitatea fiscală. De aceea Comisia de câteva ori a ajuns la naufragiu cu propunerile sale. Nu s-au făcut progrese, de pildă, în ce privește directiva directiva legată de dobânzi. Din păcate, ă, nici propunerile nu sunt foarte ambițioase. De aceea, domnule ă, Șemeta, vă rog, schimbați-vă strategia, propuneți măsuri severe și implementațiile. Ele să se bazeze pe o cooperare consolidată pentru ca blocajul la nivelul Consiliului să poată fi depășit. Mulțumesc, iar acum domnul Imbresas. Gerbiamas pirmininke, kolegos, komisarė, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În contextul crizei economico-financiare, colectarea taxelor și importanța lor este foarte mare. Politica fiscală trebuie să fie simplă și clară și inteligibilă pentru toți contribuabilii. Trebuie să avem taxe și impozite justificate și clare. Iar uh, evaziunea fiscală este un factor important care amenință veniturile tuturor statelor membre și care costă miliarde. Deci numai uh, o combatere a eviziunii fiscale țintită și bine structurată poate să îmbunătățească modul de colectare a veniturilor noastre și să le aloce pe acestea către investiții. Trebuie să avem condiții propice care să nu permită evaziunea fiscală. De aceea, Comisia și Consiliul trebuie să ia decizii clare pentru a rezolva această problemă și trebuie să-și uh, unească eforturile astfel încât să combată evaziunea fiscală, astfel încât să se asigure că există o bază de uh, o bază fiscală funcțională și să nu fie nevoie să crească impozitele. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului De Jong, un minut și jumătate. Domnule președinte, știați că IKEA este o firmă neerlandeză? Tot cum Eni este o firmă petrolieră de origine italiană și Geronimo Martins este cel mai mare lanț de supermarketuri din uh, Portugalia și este tot, uh, de fapt, o companie neerlandeză. E adevărat că e vorba de niște adevărate produse ale ingineriei financiare și aceste companii nu sunt uh, chiar 100% neerlandeze. Se fac tot felul de aranjamente și de operațiuni, se profită de pe urma convențiilor fiscale pe care uh, le semnat, le-au semnat țările de jos, astfel încât aceste companii să plătească un minim de impozite în țările de jos și să poată să-și păstreze banii în uh, paradisele fiscale. Nu mi se pare normal să se întâmple astfel majoritatea țărilor acum au trebuit să facă reduceri bugetare și să trăiască vremuri de austeritate bugetară. De aceea, Uniunea Europeană trebuie neapărat să intervină. În această rezoluție cerem transparență în ce privește conturile anuale ale marilor companii, să se știe clar care este cifra de afaceri și care sunt beneficiile. Convințiile fiscale între statele membre, precum și între statele membre UE și țări terțe, trebuie să fie mai bine coordonate și să se știe exact ce conține acestea ca să nu se mai aplice o rată minimă de impozitare a beneficiilor întreprinderii, ci din potrivă. Sper că Comisia va sprijini această convenție. Mulțumesc acum are doamna Vadimata. Podimata pentru un minut. Mulțumesc foarte mult. Noi am uh, început această discuție pentru că suntem de părere că combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale sunt absolut necesare în strategiile europene și naționale și numai astfel putem să ieșim din criză. Evaziunea fiscală și frauda fiscală aduc pierderi enorme cu sine și, din motive economice și sociale, nu putem să ne atingem obiectivele socioeconomice. De aceea este neapărat nevoie să avem o politică comună aprofundată, astfel încât uh, politica fiscală a fiecărui stat membru să nu fie neapărat uh, nevoie să fie armonizată. Nu vrem să impunem constrângeri, ci vrem să abordăm problemele care, cu care se confruntă anumite țări. Deci nu este vorba numai despre concurența fiscală între statele membre, ci este vorba despre comportamentul nostru vis-a-vis -vis de alte state membre, față de Elveția sau față de alte uh, state membre ale Uniunii Europene, care țin uh, la secretul lor bancar în continuare. Sigur că există responsabilitate diferită în ceea ce privește frauda fiscală și evaziunea fiscală, însă toate aceste lucruri uh, au o semnificație importantă și iată Comisia și Consiliul nu au ezitat să uh, ia măsuri astfel încât acest flagel să fie combătut. Mulțumesc, domnul Udo Bulman. Stimate domnule președinte, președinția Consiliului ne spune că pe 15 mai dorește să, se, să intervină astfel încât să există un mandat european, astfel încât Comisia să poată negocia. Mi se pare bine, corect. Atunci vom putea evalua în ce măsură Comisia Europeană în negocierile cu Elveția în, înregistrează progrese sau nu. Dar este corect și dacă colegii noștri spun că va trebui să mizăm pe o colaborare consolidată, acolo unde ne poate ajuta. Și haideți să întrebăm și opinia publică de ce părere este. Haideți să întrebăm guvernul german și pe cel francez de ce nu au făcut până acum acest lucru, de ce nu au luat aceste măsuri, de ce spun vorbe mari acasă, dar nu preiau această inițiativă. Poate că ar fi o inițiativă bună. Și haideți să întrebăm și opinia publică de ce Statele Unite, la, în eforturile sale bilaterale, are mai mult succes și poate să influențeze și să facă presiune mai mare asupra Elveției cât a reușit guvernul german. În loc să spunem, e ok ce se face, haideți să întrebăm în interesul cetățenilor europeni ce fac Statele Unite diferit față de statele europene, astfel încât să înaintăm și să avem o abordare practică. Mulțumesc și acum trecem la procedura Catch the Eye. Doamna Băsescu

Ήθελα να επισημάνω και να ρωτήσω τον κύριο Επίτροπο, η Ελλάδα, όπως ξέρουμε, αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα. Aș dori să adresez o întrebare domnului comisar. Știm că Grecia se confruntă cu multe probleme în acest moment, dar știm în aceeași măsură că băncile elvețiene... Ă, vorbitorul este întrerupt îmi cer scuze, nu este aceasta procedura cu cartonașul albastru în cazul acestei proceduri puteți adresa o întrebare numai deputatului sau deputatei care a vorbit înainte. Îmi cer scuze. Teraz bardzo proszę, pan poseł Janusz Zemke. Domnul Zemka, vă rog. Otóż ja bym chciał podkreślić... Stimate domnule președinte, aș dori să subliniez uh, cât se poate de accentuat că, în acest context al crizei financiare din Europa, multe state membre doresc acum să crească impozitele. Aceasta este calea greșită. Este calea pe care nu se poate ajunge la o dezvoltare economică și astfel nici nu se creează locuri de muncă. O strategie mult mai bună ar fi îmbunătățirea colectării Uh, impozitelor și combaterea fraudei fiscale, precum și a evaziunii fiscale. În felul acesta ar ajunge la pagube fiscale mai limitate. Și în felul acesta am putea să uh, avem o concurență loială. În uh, cursul discuțiilor uh, am auzit anumite lucruri care au fost menționate și sunt îngrijorat. Cred că frauda fiscală nu este combătută cu suficientă determinare. În această si- situație financiară a Europei în care ne aflăm, avem nevoie de mult mai multă determinare. Mulțumesc, dau cuvântul acum domnului Galpelt. Pani Pasu. Căsănăm, szépen, elnök úr! Tema témafelvetés rendkívül időszerű. Mulțumesc, domnule președinte! Subiectul acesta este foarte actual. Este vorba despre evaziune fiscală și colectarea impozetelor. Pierderile în urma evaziunii și fraudei fiscale sunt foarte mari. Noi nu trebuie să formulăm numai vise, ci trebuie să verificăm în mod continuu dacă procedurile noastre sunt eficiente și eficace. Dacă nu procedăm astfel, atunci uh, cetățenii europeni au de suferit și noi pierdem încrederea lor. De aceea, această inițiativă este una pe care o salutăm, pentru că verificarea acordurilor bilaterale este un aspect foarte important și, de asemenea, extinderea competențelor reprezintă tot un aspect important. Este important, de asemenea, să eliminăm aceste uh, monede hibride și să abordăm toate problemele care au fost menționate în acest raport. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Semeta. Doamnei Vertman, pardon, îmi cer scuze. Combaterea fraudei fiscale și a evaziune fiscale este foarte importantă și joacă un rol foarte important. Să ne gândim că vorbim aici despre un miliard de euro care se pierde în acest fel. Sunt bani care ar putea fi investiți în sectorul public, în creștere și locuri de muncă. De aceea trebuie să facem pași activi pentru a combate aceste fenomene și a ieși din criza economică. Este nevoie de mai multă transparență a statelor membre și de mai multă colaborare, ținându-ne cont de articolul 165. Vă mulțumesc! Dziękuję bardzo. Ostatni głos to pan Giergos Nicolau. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Gheorghe Papanicolaou. Mulțumesc, Mulțumesc. Această cifră de 1% din PIB-ul european reprezintă miliarde de euro și două treimi din țările membre ale Uniunii Europene nu au reușit să obțină o notă de peste 5 din 10 pentru lupta împotriva corupției. Spun acest lucru pentru că atunci când vorbim de fraudă fiscală, nu ne referim doar la un număr exclusiv și redus de state membre, ci la o problemă de amploare europeană. Aș vrea să adaug o variabilă celor care au fost deja abordate de colegii mei. Există credite foarte importante care se referă la guvernanța online. Un miliard pentru Grecia în ceea ce privește administrația online și reforme pentru pregătirea acesteia. Întrebarea este dacă aceste mijloace se folosesc așa cum trebuie. Președintele, mulțumesc. În concluzie, îi dau cuvântul domnului Șemeta. Uh, domnule președinte, stimați deputați, domnule ministru, a fost o dezbatere cât se poate de actuală și de constructivă. Am ascultat cu atenție punctele dumneavoastră de vedere și acum sunt încurajat în ambiția mea de a cere mai multe acțiuni pentru a combate uh, evaziunea și frauda fiscală. S-a indicat foarte clar din partea statelor membre că toate măsurile în acest domeniu erau și pentru ele uh, foarte importante, dar acum trebuie să transformăm vorbele în fapte. Și atunci putem să avem administrații mai puternice și controle mai eficiente. Sunt tot atâtea elemente asupra cărora ar trebui să reflecteze statele membre. Înainte de a se trece la competența comunitară în ce privește uh, um, impozitarea activităților transfrontaliere, cred că anul acesta Combaterea fraudei și a evaziunii fiscale trebuie să se afle în centrul uh, agendei legate de guvernanța economică și eu am să uh, mă ocup de aceste domenii în următoarele luni. Am două mari priorități. În luna iunie, Comisia va dori să prezinte un raport Consiliului care să reprezinte un punct de plecare pentru uh, lucrările viitoare. Sperăm să mobilizăm astfel uh, miniștrii de finanțe pentru a se ocupa mai serios de tot ceea ce ține de lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale. De asemenea, tot în următoarele luni vor exista mai multe inițiative în ce privește paradisele fiscale și uh, ingineria financiară pentru uh, a favoriza evaziunea fiscală. Și am să uh, Primesc cu plăcere sugestii și idei din partea dumneavoastră. Foarte mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre uh, Elveția și despre secretul banca și despre acordurile semnate cu această țară. Noi sperăm să putem să ajungem la un bun mediu de negociere, un bun climat de negocieri cu Elveția și uh, banii care ar reveni statelor membre și care sunt păstrați acolo se poate să fie uh, returnați. S-a vorbit și despre acest planning agresiv în domeniul fiscal uh, și vom încerca să ne gândim la uh, inițiative pentru a combate acest tip de comportament. Vom avea nevoie și de o structură specifică uh, pentru toate aceste măsuri de combatere a fraudei și a evaziunii fiscale uh, și de aceea am pus la punct un grup de lucru pentru a favoriza schimbul de bune practici între statele membre. Domnul Bullman a vorbit despre Statele Unite ale Americii și despre capacitatea acestora de a lupta împotriva uh, fraudei fiscale. Eu nu sunt de acord cu faptul că noi nu ne descurcăm la fel de bine precum Statele Unite ale Americii. Avem o strânsă cooperare cu acest stat, tocmai pentru a promova standarde de schimb de informații peste tot în lume. Și eu sper că, datorită acestei cooperări, vom ajunge la rezultate bune nu numai în relația noastră cu Elveția, ci și cu alte țări terțe. am să consult și părțile interesate în acest domeniu și există, bineînțeles, o consultare publică în curs de desfășurare în ce privește cazurile de dublu, dublă impozitare. Contez pe sprijinul Parlamentului pentru a avea a, a, cum spuneam, contribuții um, utile la toate aceste inițiative și măsuri pe care am intenția să le prezint în următoarele luni. Vă mulțumesc pentru această dezbatere. Am apreciat toate punctele dumneavoastră de vedere și aștept cu nerăbdare să mai pot să mai dezbat și în alte rânduri cu dumneavoastră pe aceste teme. Vă mulțumim, domnule comisar. Acum, în numele Consiliului, are cuvântul domnul ministru Vamen. Herr Domnule președinte, domnule comisar, Uh, cred că tot ceea ce s-a spus aici a arătat foarte clar că lupta împotriva evaziunii fiscale și a fraudei fiscale sunt aspecte care sunt dragi atât Consiliului cât și Parlamentului și Comisiei. Insistăm cu toții foarte mult asupra acestor probleme și considerăm că intervențiile de astăzi au subliniat importanța acordată pe bună dreptate acestui subiect. Aș vrea totodată să profit de ocazie pentru a mulțumi domnului comisar Șemeta că a trecut în revista intervențiile Comisiei în acest domeniu și uh, apropo de președinția daneză, aș vrea să spun că acordăm o mare importanță cooperării cu comisarul și cu comisia. În uh, intervenția mea inițială spuneam că există o panoplie întreagă de acorduri și de discuții uh, care fac obiectul dezbaterilor din Consiliu Um, rezultatul urmând să fie vizibil în viitorul apropiat. Problema Elveției a fost abordată totodată și președinția daneză insistă să îi se acorde un mandat pentru negocierea unui acord cu um, Elveția și în colaborare cu Comisia și cu Parlamentul vom face astfel încât să accelerăm lucrurile, făcând tot ce ne stă în putință pentru a înregistra progrese în acest dosar, în special în ceea ce privește impozitarea veniturilor uh, rezultate din economii și sperăm să obținem un rezultat rapid în acest sens. Vom face totodată tot posibilul pentru a ne asigura că și Consiliul European uh, dă um, curs propunerilor noastre. Acestea fiind spuse, mulțumesc Parlamentului European că a adus pe ordinea de zi acest uh, subiect foarte important, iar Consiliul împreună cu Parlamentul și Comisia vor continua să facă eforturi astfel încât lupta împotriva fraudei și a evaziunii fiscale să fie unul dintre punctele esențiale de pe uh, ordinea de zi uh, uh, europeană, astfel încât cu toții să ne aducem contribuția la uh, binele european. Președinte. La mine se găsește un uh, amendament, o propunere de rezoluție. încheie acum dezbaterea, iar votul va avea loc vineri la ora 12. Cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume declarația